Mes chers collègues, excusez-moi de ce retard. Îmi cer scuze pentru această întârziere, dragi colegi, spune președinta. Cu mare plăcere lansez ședința din această după-amiază cu audierea noastră despre rolul transporturilor publice în zonele cu o slabă densitate a populației, cu invitații noștri, cărora le urez bun venit Mobilitatea, cum știți cu toții, e o temă fundamentală în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni și unul din motivele pentru care Comisia noastră parlamentară a decis să aleagă acest subiect și această mobilitate, practic, e ca și uleiul din motorul um, uh, uh, mobilității și e o pârghie de acțiune dacă noi ne dorim justiție socială. Pentru că lipsa de acces la mobilitate, din păcate, inversul mobilității, dacă vreți, este imobilismul. Faptul de a fi blocat, de a fi închis, de a nu putea uh, călători în lume. Pe lângă injustiția socială, constatăm și un alt fenomen, urgența climatică care ne impune să dezvoltăm rețele de transport public eficace, mai ales dacă vrem să găsim alternative pentru um, dominația autovehiculelor. Însă un astfel de obiectiv uh, lăudabil se lovește de realități bugetare și eu aș spera ca această audiere să pună în lumină bunele practici, studiile de caz care ne vor putea inspira și prin care să putem promova transportul public până și în regiunile cele mai îndepărtate ale Uniunii Europene. Dragi colegi, mă bucur să o prezint pe doamna Paula Teles, președintea Institutului pentru Mobilitatea Orașelor și Satelor din Portugalia. Bun venit! domnul Matias Londa, responsabil pentru dezvoltarea strategică a transporturilor publice din regiunea Varmland, din Suedia. Bun venit și dumneavoastră! Apoi, domnul Roman Șterba, profesor asociat la Universitatea Tehnică din Praga și consilier principal al directorului general al Administrației Infrastructurii Feroviare Cehe. Vă urez bun venit! În fine, domnul Ian Christians, directorul executiv al platformei belgiene Mobiel 21. Dragi experți, aveți la dispoziție maximum 10 minute fiecare pentru a ne prezenta în manieră sintetică mizele, bunele practici uh, pe care le cunoașteți și apoi vom lansa dezbaterea împreună cu colegii mei. Și începem cu femeile, așa cum e firesc. Doamnă Paula Teles, aveți cuvântul pentru 10 minute. Este o onoare și o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici, ca reprezentantă a țării mele și ca reprezentantă a Institutului pentru Mobilitatea Orașelor și Satelor din Portugalia. De peste 15 ani lucrăm împreună cu guvernul portughez și cu municipalități din Portugalia, promovând mobilitatea sustenabilă. Contextul în care activăm ține seama de faptul că mobilitatea e un factor crucial și uh, aș pune mobilitatea pe picior de egalitate cu uh, locuirea locuințele. Sunt ambele um, teme de politici extrem de importante pentru noi. Uh, transportul um, e ca și circuitul sangvin din corpul nostru. Suntem o țară mică, e adevărat, dar am să trec de data acum la prezentarea mea. Cum vă spuneam, uh, suntem o țară mică, e știut, la periferia Europei, ne învecinăm cu Spania și avem o lungă coastă la ocean. Regiunile noastre însă sunt foarte, uh, sunt foarte diferite. Vedem o diviziune între nord și sud, în funcție de unitățile administrative pe care le vedeți pe hartă. Avem 10 milioane de locuitori și trei sferturi dintre aceștia locuiesc în apropierea coastei și, firește, avem o problemă serioasă cu uh, terenurile de lângă granița cu Spania. Populația noastră în îmbătrânire, 65 de ani sau peste 22%, uh, și 17% din persoane au cel puțin o uh, dizabilitate fizică. Iată de ce ar trebui să accelerăm foarte mult uh, dezvoltările, evoluțiile uh, pentru a ameliora situația. Practic avem Portugalia cu două viteze. Nu există o clasificare unică a conceptului de teritoriu cu densitatea populației scăzută. Uh, să aceste zone trebuie să fie ținta acțiunilor uh, europene și a programelor europene. Încă din 2016 noi am lansat un astfel de program național pentru coeziune. Accesibilitatea este un considerent fundamental. În Portugalia, teritoriile cu densitate scăzută prezintă mai multe probleme și aș sublinia pierderea de populație și um, îmbătrânirea populației, existența uh, unei populații tot mai puțin calificate în aceste zone, lipsa centrelor urbane uh, sau proporțiile acestora care sunt mai degrabă scăzute, prea puține echipamente sau unități de transport, avem prea puțină diversitate a activităților economice. Asta duce firește la uh, rate mari de populație inactivă nu prea există rețele de parteneriat, iar uh, populația nu participă și nu se implică. E o problemă importantă pentru noi. În Portugalia, astfel de teritorii cu densitate scăzută sunt o destinație în declin și, cum știm, în Europa există și câteva exemple pozitive. Ceea ce înseamnă că teritorii cu densitate scăzută nu sunt întotdeauna defavorizate sau cu scăzute performanțe economice. Uh, când vine vorba de mobilitate, avem două Portugalii, cum ar veni. Pe de o parte, avem rețeaua de transport rutier. Întotdeauna a fost o rețea puternică, rețeaua de șosele publice, dar din nou se concentrează pe uh, coastă și pe zona de nord. Și în mod istoric, uh, nu am avut și o rețea de transport feroviar care datează de vreo 100 de ani și, din păcate, nu a existat prea multă investiție politică în ultimii zeci de ani în această rețea feroviară. Deci, transportul feroviar ca atare se află într-o stare proastă, nu a ținut pasul cu evoluțiile din Europa, nu avem trenuri de mare viteză continuă să finanțeze prin politici publice, nu există participație privată. Și, cum vă spuneam, de zeci de ani deja uh, transportul feroviar a rămas în urmă. Astăzi, politicile publice în Portugalia arată că e necesară consolidarea rețelei feroviare și m-aș bucura să văd că asta se și întâmplă. Acum, revenind la zonele de densitate scăzută, ele, din păcate, continuă să piardă populație, ceea ce duce la o cerere scăzută pentru servicii de calitate în transport și apare și presiunea financiară a sustenabilității serviciilor. Și acestea, dintre acestea începem să, să pierdem. Vorbim de raționalizare când vine vorba de echipament disponibil, ceea ce înseamnă că mijloacele de transport sunt tot mai puține ce se întâmplă acum cu partea legislativă. Constatăm că ambițiile europene trebuie transpuse într-o perioadă de 10 ani, dar din păcate și în mod trist, deși uh, noi ne-am făcut temele destul de slab uh, la noi acasă, uh, acel interval de 10 ani a trebuit înghesuit în 3-4 ani și acum facem uh, tot ce se poate pentru a obține noi concesiuni, pentru a descentraliza transportul. Uh, municipalitățile de acum sunt cele responsabile uh, pentru acestea. Nu există o diviziune regională la noi în țară. Municipalitățile sunt autoritățile teritoriale. Și deci ele preiau acest uh, rol de administrare a transportului public. Ne confruntăm cu lipsă de timp, inclusiv în ce privește transportul public. Nu ne dorim ca țara să rămână fără opțiuni de transport de pe o zi pe alta, dar lipsește planificarea, lipsește planificarea unei rețele și nici ajustarea la noile realități, uh, precum creșterea urbană. Autoritățile încearcă acum să remedieze totuși lucrurile din mers și aș spune chiar aici, public, că este important pentru Europa, ca în cazul Portugaliei, dar și al altora, ca Europa să fie atentă, să urmărească dacă lucrurile sunt făcute realmente. E nevoie de muncă în echipă. Și trebuie să uh, insistăm, pe lângă Portugalia, dar și alte țări, că e nevoie de planificare pe termen lung. Aș vorbi acum și despre măsurile propuse și, bune practice, și bunele practici pe care le avem în vedere. Uh, pentru că în anii care vin trebuie să ne concentrăm pe acestea. 1. E decisiv să dezvoltăm o planuri de mobilitate urbană durabile. Acestea, aceste planuri sunt alcătuite de majoritatea orașelor europene. Eu am participat la foarte multe întâlniri pe această temă și ne dăm seama că Portugalia nu are astfel de planuri. În anumite țări aceste planuri de mobilitate nu sunt obligatorii, dar totuși uh, ele ar fi utile. Am lucrat la transportul public, la interfețe, la locurile de parcare și pe alte uh, probleme ce țin de logistica urbană, dar toate acestea trebuie abordate în mod integrat și multifuncțional. E nevoie de uh, stații de uh, autobuz uh, corespunzătoare și locuri de parcare adecvate. Noi avem un program uh, numit PAMUS de uh, mobilitate urbană acesta a fost alcătuit în trei luni uh, pentru a obține bani de la fondul comunitar. Uh, era vorba practic de niște tabele Excel, fără să existe și un studiu integrat al măsurilor ce trebuie luate. Uh, nu văd nicio altă soluție decât a promova un transport care să răspundă nevoilor zonelor de densitate scăzută. Adesea, uh, autocare și autobuze uriașe transportă un număr foarte mic de oameni, de exemplu, ceea ce nu este durabil. Trebuie să vedem care sunt bunele practici la nivelul UE. Trebuie să învățăm de la uh, aceia dintre dumneavoastră care au reușit în astfel de Uh, proiecte. Apoi, importanța accesibilității și designul universal, designul pentru toți sunt foarte importante și avem nevoie de sprijin european pentru a dezvolta mobilitatea, dar și accesibilitatea. Pentru că serviciile trebuie să fie disponibile tuturor. Cum spuneam, avem o populație foarte îmbătrânită, um, cu mari probleme de mobilitate, iar orașele moderne trebuie să țină seama de toți acești factori atunci când își desenează propriile infrastructuri. În Portugalia lucrăm la aceste lucruri, dar, repet, ă, suntem cam în urmă. O a patra măsură e aceea de a ă, promova ă, oferta de servicii. Dacă avem o populație scăzută în anumite regiuni, singura opțiune e să deplasăm serviciile către ei și trebuie ca sectorul privat să-l ajute pe cel public. E nevoie de servicii mult mai flexibile. E vorba de servicii de sănătate, dar și alte uh, servicii. În fine, și o măsură foarte importantă pentru Portugalia ar fi cum vă spuneam, zonele uh, de mică densitate care se învecinează foarte strâns uh, de Spania și avem multe uh, sate și orașe apropiate de Sevilla, Cáceres și când planificăm transportul, ar trebui să ținem seama de conceptul de Eurocity și să ignorăm puțin frontiera. Trebuie să ne gândim la regiuni europene. Și avem și exemple bune. Iată, pe scurt, cele cinci măsuri pe care am dorit să le subliniez pentru a dezbate pe marginea lor. Uh, guvernul actual lucrează la o seamă dintre acestea Dorim să luptăm pentru decarbonizare, pentru teritoriile noastre. Cred că Portugalia a pierdut foarte, foarte mult timp în acest efort, dar guvernul um, e decis ca împreună cu municipalitățile și experții și asociațiile tehnice să um, obțină o mobilitate durabilă, sustenabilă uh, la noi în țară. Sigur, ne-am dorit foarte mult să aflăm ce fac colegii noștri europeni. Uh, vă stau la dispoziție pentru întrebări și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președinta. Mulțumim pentru prezentarea situației din Portugalia. Acum îi dau cuvântul domnului Matias Landa pentru 10 minute. Mă rog. Yeah, thank you. Mulțumesc. Eu lucrez pentru autoritățile pentru transport public din Vermland. Da. Now it works. Acum funcționează și prezentarea. Regiunea noastră se află între Stockholm și Oslo, um, în vestul Suediei, la granița cu Norvegia. Câteva cuvinte despre Värmland avem 281.000 de locuitori. Densitatea populației este de 17,6 locuitori pe kilometru pătrat și există diferențe mari. În Calstad uh, densitatea este de 62 de locuitori pe kilometru pătrat și iar în Torspi este de 3 locuitori pe kilometru pătrat. Cam 50% din populație trăiește în sau în jurul orașului Calstad și aproximativ 40% din populație locuiește în ceea ce putem numi zone cu densitate redusă. 10% locuiesc în sate de, uh, cu 200 până la 1000 de locuitori și 30% trăiesc în sate cu mai puțin de 200 de locuitori. Uh, sunt zonele cu alb pe hartă. Dacă ne uităm la toate uh, stațiile de autobuze și uh, gările din Vineland, acoperim aproape 90% din populație. Uh, 250.000 de locuitori locuiesc la mai puțin de 1500 de metri de o stație de autobuz sau de o gară. Dar um, unii nu beneficiază de aceste servicii pentru navetă. Um, Iată, acestea sunt uh, um, stațiile sau gările uh, cu uh, cel măcar uh, o plecare pe oră. Um, acestea sunt accesibile pentru 76% uh, din populație. Deci eu voi vorbi despre ceilalți 24% din populație. Ce facem pentru ei? Ei bine, Astăzi îmbunătățim transportul public de capacitate mare între orașele din regiune, și creăm uh, un serviciu de transport care aduce cetățenii la punctele de transfer sau în orașele cele mai apropiate și construim de asemenea parcări în punctele de transfer, deci uh, pentru ca oamenii să meargă cu mașina până acolo și apoi să uh, își continuă călătoria cu mijloace de transport în comun pentru că astăzi acesta este modul cel mai eficient de a avea acces la transporturile publice din, pentru anumite zone din uh, um, regiunea Vermland. Ce vom face în viitor? Mâine. Va fi nevoie în continuare să îmbunătățim capacitatea de transport între orașe. Avem uh, transporturi destul de bune în uh, um, Vermland în general și de asemenea vom oferi transportul în comun, uh, transportul publice la cerele în afara acestor rute. Uh, e vorba de vehicule mici, mașini, care uh, pot fi rezervate în avans prin telefon sau pe o aplicație, printr-o aplicație și, uh, practic, uh, aceste mașini um, iau oamenii de acasă și îi duc în orașul cel mai apropiat sau într-un punct de transfer. Și studiem și posibilitatea uh, grupării pentru transportul cu mașina mică în zonele cel mai puțin populate. Multe autorități de transport în comun în uh, Suedia studiază posibilități de a crea un astfel de serviciu sau de a permite dezvoltarea unui astfel de serviciu și uh, sunt implicați aici uh, și alți actori, deci e vorba de parteneriate cu actori privați. Aici uh, mm, sunt două exemple din uh, uh, Varmlam de astăzi. Mai întâi un studiu um, numit um, Deschiderea drumului spre viitor, NAR Trafic. Acesta ne permite să folosim capacitatea de, de vehiculelor pe care le avem astăzi pentru a răspunde nevoilor de transport. E vorba de autobuze școlare și serviciile de taxi pentru persoanele cu dizabilități fizice. Când acestea nu sunt uh, folosite, întrebarea este dacă putem folosi aceste vehicule pentru uh, transportul public. Și am ajuns la concluzia că se poate și ne-ar costa probabil cam 800.000 de euro pe an pentru întreaga regiune. Nu e mult, de fapt, dar serviciile vor fi destul de limitate pentru că trebuie um, rezervate în avans, chiar cu o zi înainte și putem oferi aceste servicii, aceste vehicule doar câteva ore dimineața și câteva ore după masa. Un alt caz Este un serviciu pe care vom uh, introduce la vară într-un oraș, într-un uh, sat care se numește Fagheras. Este un sat cu 442 de locuitori și densitatea populației este de 6,14 locuitori pe kilometru pătrat. Um, acesta face parte dintr-un proiect Interreg care are obiectivul uh, de a studia folosirea unei mobilități combinate cu diferite platforme și oferă alternative la uh, mașinile mici private în aceste zone. Ceea ce este interesant în acest proiect este faptul că discutăm mult cu cetățenii, facem anchete să vedem care sunt nevoile satisfăcute de mașina personală astăzi și cum putem satisface aceste nevoi cu transportul public. Și ne întâlnim și cu Asociația uh, locuitorilor uh, din Fargas. Și o idee interesantă este în cooperare cu uh, supermarketul local, dacă lucrezi la 25 de minute cu mașina din Fargas, poți uh, să îți uh, cumperi, uh, să faci cumpărăturile în avans și acestea vor fi librate um, într-o, în, acest, în aceste durăpioare, la Fargas, și de acolo cetățenii pot să-l ia sau cu, să, să ia cumpărăturile sau cu mașina sau cu transportul în comun. Deci, practic, oamenii nu trebuie să meargă cu mașina Uh, până, până în orașul respectiv doar ca să, pentru că trebuie să-și transporte cumpărăturile. De asemenea, ne-am gândit cum putem folosi autobuzele școlare mai eficient. Din păcate, astăzi uh, nu știm în avans dacă fiecare autobuz va merge în cutare dimineață la școală. Dacă copiii sunt bolnavi sau dorm la colegi, uh, uneori autobuzele nu merg până la, um, până la stația lor. Deci este greu să prevedem rutele acestor vehicule. Deci, ideea este să controlăm uh, mai bine aceste capacități disponibile și dacă le avem, uh, cetățenii pot să rezolve um, o călătorie cu autobuzul școlar. Aici uh, aveți o hartă cu rutele autobuzelor școlare în jurul satului Fageras. Și uh, dacă folosim autobuzele școlare, accesul la transportul public este facilitat. Și, bineînțeles, avem tot felul de provocări o provocare este finanțarea acestor uh, servicii într-o astfel de zonă, pentru că costul pe călătorie este mare. Și ne dăm seama că avem nevoie de mai multe proiecte pilot pentru a testa soluții noi uh, în Varmland pentru a îmbunătăți sistemul. Și, așa cum am spus, observăm că probabil uh, din ce în ce mai mulți actori sau operatori privați uh, vor uh, fi parte a acestor servicii. Deci um, stabilim ce părți ale serviciului ar trebui să fie responsabilitatea autorităților publice și ce parte pot fi lăsate pieței și operatorilor privați și cum putem avea astfel um, transporturi eficiente um, în general. Avem uh, uh, grupare pentru transport cu mașina mică, avem uh, biciclete cu abonament, uh, comunități de, uh, de sate, uh, trotinete și așa mai departe. Dacă putem să uh, cooperăm mai mult cu astfel de actori, probabil vom avea un transport public mai eficient și mai bun. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră cu noutăți despre care nu am auzit până acum, mai ales această punere a dispoziție a cumpărăturilor uh, în dulăpioare uh, refrigerate. Are cuvântul acum uh, domnul Sterpa, 10 minute. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s... Mulțumesc! O să vă vorbesc acum despre sistemul integrat de transport în Boemia Centrală. De fapt, ă, regiunea din jurul Pragăi, unde există o cooperare foarte strânsă cu sistemul de transport din Praga. Am în prezentarea mea mai multe secțiuni uh, legate de acest sistem. Voi vorbi uh, mai întâi de teritoriu și planificarea regională pentru acesta, apoi despre infrastructura de transport – care este cea mai importantă pentru a avea un sistem de uh, transport eficient și mai ales uh, foarte importantă este structura feroviară, infrastructura feroviară, pentru că <clears throat> sunt, uh, are cel mai mic impact de mediu. Apoi voi vorbi despre conexiunile integrate pentru anumite regiuni, adică cele din jurul Racovnic, pentru că Uh, intervenția statului uh, în sistemul de transport public uh, i-a dat un caracter special și apoi voi vorbi și despre reglementări, despre infrastructurile de susținere, parcări, de exemplu, și apoi voi face și pe scurt câteva recomandări și, conclu- și voi trage câteva concluzii. Bun, care este situația mai întâi? din perspectiva continentului, se poate spune că suntem chiar în centrul continentului. Uh, Boemia Centrală e regiunea cea mai mare din uh, Cehia, Cehia. Și în ultimele decenii uh, se constată o schimbare a situației. 30% din populație a părăsit regiunea, s-a mutat în Praga, pentru că acolo sunt locurile de muncă. 50% au rămas în Boemia Centrală, nu au mers în oraș. Și infrastructura de transport nu a fost bine pregătită pentru aceste schimbări dramatice și până în prezent s-au purtat discuții despre modificarea și adaptarea capacității de transport, astfel încât să corespundă cererii. Așadar, împărțirea administrativă Până în 2000, aceasta era regiun, regionalizarea, 12 unități administrative, care apoi au fost modificate pentru a crea și regiunea Boemia Centrală, care are în centrul ei, la rândul uh, ei, orașul Praga. Ceva mai deosebit uh, pentru această regiune este faptul că acolo avem sediul central, uh, sediul central administrativ al acestei regiuni este în Praga. Aceasta e regiunea cea mai mare din Cehia, are 1,4 milioane de locuitori și ca suprafață peste 11.000 de kilometri pătrați. dat fiind că cele 12 unități teritoriale au fost înlocuite cu o regiune mai mare, actuala Boemie Centrală, avem uh, anumite comunități cu competențe extinse, adică administrația statală și cea locală sunt acum um, își partajează competențele și cea locală e mai apropiată de cetățeni. Aceștia nu mai trebuie să călătorească așa de mult pentru uh, a desfășura un demers administrativ. Și unele situații se reglementează chiar la nivel de comună. Zona cea mai dens populată e a cea de la, de la vestul Pragăi și cea mai puțin populată e cea din uh, jurul orașului Racovnic. Aceasta se explică prin faptul că, așa cum am spus deja, am avut uh, populație care a dorit să meargă în oraș, în Praga, unde sunt locurile de muncă cele mai bune. Racovnic, din păcate, a rămas așa în urmă, pentru că aici nu există suficiente legături feroviare bune cu Praga. Se poate merge de acolo cu autobuzul sau cu o mașină personală, dar Racovnic până la urmă rămâne cumva în afara efervescenței uh, și dezvoltării semnificative. Infrastructura rutieră acum. Nu știu dacă puteți vedea foarte clar, dar cu MOV sunt semnalate autostrăzile din uh, Boemia Centrală. Racovnic iarăși e în situația cea mai proastă, pentru că autostrăzile îl cam ocolesc, uh, are acces la un scurt segment numai. Deci, nici acest tip de transport nu e bine dezvoltat și deci orașul nu ar fi atractiv pentru cei care ar vrea să se stabilească acolo. Distanțele sunt de 70 de kilometri adică, între Racovnic și Praga, adică o distanță de navetă normală pentru o capitală, cu condiția să existe o conexiune feroviară, un tren bun cu un tren uh, cu o conexiune bună poți să mergi și 130 de kilometri uh, pe zi pentru a face naveta și nu e nevoie de un tren special uh, de mare viteză. Iată și rețeaua feroviară, iată traseele de cale ferată. Avem în Boemia Centrală și Praga tarificare uniformă pe calea ferată și călătorii care vor să meargă la serviciu uh, au nevoie numai de un bilet. Și biletul nu e doar pe hârtie, există și carduri inteligente care sunt acordate de unele companii sau de cel care operează sistemul. Se poate descărca și o aplicație. Avem și uh, bilete virtuale care pot fi încărcate pe un card bancar. Așadar, călătorii nu trebuie să dispună de ceva special. Folosesc ceea ce au deja ca să și încarce biletele. Apoi integrarea progresivă. Cum vă spuneam, deja această regiune Racovnic, uh, zona din jurul Racovnic, a rămas în urmă îi lipsește infrastructura, însă integrarea de plină a fost acum uh, lansată. La 10 decembrie 2019 s-a lansat acest proces. Iată și schema integrării. Foarte important pentru această integrare este ca această linie să nu fie ignorată de companiile de transport se discută acum um, foarte mult cu localitățile, comunitățile locale, cu primarii locali, pentru a vedea care sunt nevoile și apoi care vor fi proiectele pentru linii, care vor fi frecvențele de uh, circulație, astfel încât uh, sistemul să fie bun pentru locuitori, pentru a merge cu copiii la școală, pentru a merge la serviciu. O altă componentă este că în Racovnic liniile regionale pentru transportul integrat reprezintă o parte a sistemului de transporturi de stat. Una din linii depășește granițele orașului, adică avem aceleași linii de autobuz, uh, aceleași tarife, chiar dacă se iese din oraș, ceea ce pentru um, călători înseamnă că transportul se face uh, lin, fără um, diferențe. Există un standard unic. Există mai multe variante de tarificare, dar uh, sunt mai multe uh, Uh, alternative la transportul individual. Iată cum e implicată și uh, compania de transporturi feroviare. Cum vă spuneam, aceasta are o 160 de ani, uh, nu a fost modernizată, segmentul acesta nu a fost dezvoltat, nu există condițiile pentru viteză mare, și uh, orașul încă mai are multe de făcut, mai trebuie să investească mult astfel încât uh, calea ferată uh, să fie un ajutor în această regiune. Vă pot arăta acum cum a intervenit statul în sistemul de transport public. Am avut o ordonanță 1370 din 2007 privind transportul public. Apoi a trebuit gândit și un concept de transport de persoane public pe care îl avem din uh, septembrie anul trecut. Acum statul și regiunile trebuie să aibă un plan uh, de transport pentru uh, pasageri. Apoi uh, planul de transport trebuie integrat în așa fel încât diferitele modalități de transport să fie interconectate, să fie interoperabile, să existe uh, Uh, tarificare uniformă, de asemenea se organizează licitații, se ține seama și de accesul persoanelor cu dizabilități și se pleacă uh, în aceste concepte de la vârsta media călătorilor. Mai sunt și reduceri de prețuri. Copiii sub 6 ani uh, sunt, călătoresc gratuit, cei până la 15 ani plătesc, uh, au o reducere de 75%, studenții la fel și uh, cei în vârstă peste 65 de ani la fel au o reducere de 75%. Statul compensează, rambursează aceste sume firmelor de transport, cam 50 de milioane pe an care sunt plătiți firmelor de transport. În plus, regiunea uh, care e relativ îndepărtată de Praga, oferă un contract prin licitație pentru a susține aceste rambursări. Și iată aici uh, situația navetiștilor din diferitele regiuni către Praga și organizația care se ocupă de gestionarea firmelor, de transport, de organizarea lor. Dacă doriți mai multe detalii, pot să vi le dau. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Merci beaucoup pour... Euh, mulțumesc mult pentru această prezentare care ne-a adus foarte multe informații. Știu că nu e ușor să te încadrezi în timp vă pasionează subiectul, deci nu vă e ușor. Și acum, ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Christians, puteți să ne spuneți care e situația acestei platforme um, belgiene, Mobil 21? Ne spuneți tot? Mulțumesc foarte mult pentru invitație și astăzi vreau să vă vorbesc. Sper că îți permite să vă duc astăzi în discuție experiența utilizatorului care ia transportul în comun. Mai întâi, vreau să vă rog să faceți un mic exercițiu de imaginație. Încercați să refuzați un job nou, uh, o oportunitate de educație sau ceva amuzant care vă place și trebuie să refuzați pentru că nu vă puteți deplasa până la locul respectiv. E bine, e cazul unui număr crescând de persoane. Noi am cercetat uh, acest lucru și am putut constata o astfel de tendință în multe țări din Europa astăzi. Și e mare păcat proiectul nostru minunat, Uniunea Europeană, uh, circula, libera circulație a cetățenilor este uh, o piatră de temelie. Dar, iată, uh, mobilitatea durabilă figurează în multe cercetări, în multe texte, dar înseamnă mai mult decât o mobilitate ecologică sau sigură, ci trebuie să fie și una justă. Când vorbim de mobilitate justă, vorbim de una ieftină și accesibilă, ceea ce ne duce la esența însăși a transportului. Dacă ești sărac din punct de vedere al transportului, uh, trebuie să renunți la multe lucruri din viața ta. Și iată de ce trebuie să încercăm cu toții să uh, rezolvăm sau măcar să încercăm să găsim soluții pentru sărăcia în ce privește transportul. Penalizăm, practic, pe cei care nu-și permite să-și cumpere uh, un autovehicul propriu sau pentru că locuiesc în locul nepotrivit. Elementul că e astăzi, acele zone cu densitate scăzută, în care oamenii sunt penalizați dacă nu-și permit să aibă o mașină personală sau dacă nu au acces la un transport public adecvat. 16,7% e procentul de persoane uh, uh, cu risc uh, de venit scăzut. Sărăcia de venit nu e cel mai bun indicator pentru sărăcia prin transporturi, Poți să fii sărac din punct de vedere al transportului, dar e totuși uh, un indicator destul de bun, o aproximație destul de bună. E un grup țintă important din cauza procentului pe care îl reprezintă. 16,7% sunt mulți oameni. Revin, sărăcia înseamnă o rețea de excluziune socială. Și cred că e bine reprezentată de imaginea pe care o vedeți. Lipsa de mobilitate e firul roșu în această situație de excluziune socială. Cu peste 150 de instituții care se ocupă de oamenii săraci, uh, niciuna nu se ocupă uh, de mobilitate ca activitate centrală și 19% dintre persoanele care au declarat că au probleme de mobilitate este practic uh, pentru aceștia o problemă cotidiană. Două observații importante în cercetarea noastră. Pe de parte, lipsa de mobilitate duce la excluziune socială și putem vedea chiar că cei săraci, uh, mă exprim uh, brutal, dar e adevărat, cei săraci călătoresc mai puțin mult mai puțin decât dumneavoastră sau decât mine. Două observații. e una de natură optimistă. Săracii călătoresc mai ecologic. Dacă totuși o fac, îi călătoresc ecologic. Nu uh, dintr-o alegere personală, ci din nevoie, din necesitate. Care sunt destinațiile cele mai greu de atins? Pe locul 1 e locul de muncă accesul la piața forței de muncă este decisiv pentru aceste persoane. Uh, familia și prietenii vin pe locul 2, la fel și activitățile de la ZIR, sănătatea pe 4, uh, educația și formarea pe locul 6. Uh, v-aș da un scurt exemplu al pieței forței de muncă flamande. Era să cadă pe scaun când am citit cifrele pentru regiunea Limburg. Sub 20% din locurile de muncă pot fi uh, atinse uh, cu, într-o oră uh, conducând uh, uh, mașina sau o oră în transport public. E mare păcat nu pot decât să uh, ghicesc ce se întâmplă în zonele cu destate scăzută. A avea un permis de conducere este o cerință pentru a, câștiga, pentru a avea un loc de muncă. Dacă nu ai permis de conducere, nu te califici pentru niciun loc de muncă. Uh, cel mai îngrozitor rezultat este că atunci când cauți un loc de muncă, dacă nu ai mașină, durează cu șase luni mai mult decât dacă ai poseda o mașină personală. Apoi, formarea, educația, calificările tale nu mai sunt uh, uh, elementele cele mai importante sau determinante, ci accesibilitatea este uh, lucrul cel mai important în obținerea unui loc de muncă. Este incredibil. Am verificat și răzverificat aceste cifre din cercetarea despre care vă vorbesc, dar lucrurile erau limpezi. Care sunt barierele care se confruntă oamenii atunci când încearcă să folosească sistemul nostru de transport? Întâi de toate, bineînțeles, fără surpriză, lipsa resurselor financiare, dar dacă nu este transport, înseamnă că nu ai nici mașină, ești departe de stația de bus și nu ai nici conexiuni. Apoi, limitările fizice, dar și lipsa de competențe. Nu pot să conduc o mașină, nu pot să citesc, nu pot să înțeleg cum funcționează transportul în comun. Apoi, uh, într-o regiune ca Flandra, uh, peste 50 de oameni în continuare nu pot utiliza bicicleta, nu se știu dacă cu bicicleta. Pentru mine e de neînțeles uh, Apoi apar și bariere psihologice. Unii se tem să ia uh, transportul public. Există o conexiune foarte facilă de tren, 12 minute între două localități, dar foarte mulți oameni se tem de acest tren pentru că se tem că nu cumva să sfârșească ajungând la Bruxelles în loc de destinația aleasă. Apoi, bariere cognitive, cum spuneam, incapacitatea de a citi o rețea de transport, apoi lipsa de informare, lipsa de infrastructură și, nu în ultimul rând, discriminarea. Există rasism și aici uh, și în uh, lipsa de acces la mobilitate, care sunt elementele critice atunci când noi am uh, interviuat aceste 150 instituții despre care vă vorbeam. Patru principale. Oferta. Persoanele cu competențe scăzute uh, sau care au venituri foarte mici uh, tind să aibă locuri de muncă care uh, nu um, funcționează între ore normale de lucru și e problematic, deci și transportul dimineața foarte devreme sau noaptea foarte târziu. Uh, în uh, de exemplu, uh, transportul public începe doar la ora 7 sau 8. Apoi, costuri. Sigur că ar trebui să fie un preț accesibil. În Belgia avem acest sistem potrivit căruia uh, poți să capeți o anumită rambursare. Am aflat că și colegii cehi fac la fel. Dar trebuie să știi că există o astfel de rambursare și trebuie să o mai și ceri. Deci nu este un drept automat. Ar trebui să nu trebuiască să o ceri, ci să primești automat acești bani. Apoi, competențe cum să te dai cu bicicleta sau cum să utilizezi sistemul public de transport. Mobilitate, serviciile de mobilitate pot fi o soluție, da, dar ai nevoie de un smartphone uneori pentru ca să poți lua uh, transportul public. Însă există persoane care nici măcar nu au smartphone sau să nu au um, uh, acces la datele mobile și deci nu pot folosi uh, smartphone-ul. Deci informația trebuie să fie disponibilă și pentru cei care nu dispun de un smartphone și apoi oamenii trebuie să învețe care e cea mai bună opțiune pentru ei. Sărăcia din punct de vedere al transportului, deci e o problemă complexă. Este mobilitatea uh, partajată o soluție? Da, însă numai parțial. Multe se pot face și cu uh, mobilitatea partajată, dar e o soluție partajată pentru că e clar că de la bun început nu um, putem cere oamenilor să fie în posesia, de exemplu, unei uh, mașini. Uh, apoi, uh, uneori e o cerință să ai o carte de credit, dar mulți oameni nu au o carte de credit. Apoi, trebuie să ținem seama și de discrepanța digitală. Multe sisteme sunt greu de găsit, inclusiv aici la Bruxelles, și timpul adesea foarte, foarte limitat ce pot să vă mai spun? Am fost uh, implicați în diverse proiecte și vedeți pe dreapta slide-ului cu ce părți interesate am, uh, am conlucrat. Sigur, nu trebuie să citiți întreg tabelul sau toată lista pentru a vedea că grupurile cele mai sărace nu sunt reprezentate pe această listă. Cei care nu pot citi nu sunt integrați pe această listă. Deci noi, ca și comunitate, ca și deputați, trebuie să lucrăm la aceste lucruri. Trebuie să lucruri pe care noi trebuie să le facem. Sigur, ce putem face? Să încurajăm uh, pe acești oameni uh, să vină să discute cu noi, să creăm rețele de persoane uh, sărace, să lucrăm împreună cu ei. Cum spuneam, sărăcia din punct de vedere al transportului este o problemă complexă și trebuie soluții diverse, trebuie să cooperăm în multiple regiuni uh, ale politicilor, mm, afaceri sociale, uh, tot ce ține de forța de muncă. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci beaucoup. Mulțumim foarte mult pentru această ultimă intervenție, care, iată, ne sperie pentru că ne spunem, iată, suntem în anul 2020 și încă prea mulți oameni Știți că în energie vorbim de precaritate, cei care nu se pot încălzi în propriile lor case și care cheltuiesc uh, cel puțin o, o pătrime din salariul lor pentru a, a-și plăti factura de energie, pentru că casele sunt prea prost izolate. Și ce aș spune acum? eu că vorbim de acești oameni care uh, trăiesc o precaritate din punctul de vedere al mobilității. Cine sunt ei? De cine sunt reprezentați? În instituții, în texte? Facem tot felul de platforme de combatere a sărăciei, dar ați spus un lucru extraordinar în introducere. Uh, acești oameni și-ar dori să-și găsească un loc de muncă. Au anumite competențe, dar nu pot nici măcar să meargă la un interviu pentru un loc de muncă, pentru că nu au mijloacele să se deplaseze până la fața locului. Trecem acum la dezbatere, dacă sunteți gata. Începem cu domnul Danielson. Uh, mulțumesc. Voi profita de ocazie pentru a vorbi limba suedeză. Doresc să mulțumesc mai întâi uh, experților pentru prezentările lor, uh, care au fost foarte interesante. A fost interesant să ascultăm perspectivele dumneavoastră. Dacă dorim să reușim în tranziția spre Um, ecologizarea sectorului transporturilor, acesta trebuie să fie accesibil tuturor, inclusiv persoanelor care trăiesc în zone cu densitate scăzută. Am câteva întrebări. Mai întâi, din experiența dumneavoastră, care sunt principalele obstacole la găsirea de soluții inovante pentru transportul public? Problema este găsirea soluțiilor sau problema este finan- posibilitatea finanțării acestor soluții? Deci, lipsesc idei sau lipsesc fondurile publice? Și poate um, o întrebare mai, mai tangibilă, mai practică. Ce așteptați din partea noastră? Ce poate face Uniunea Europeană pentru a contribui la răspundere, la răspunde la provocările din regiunile dumneavoastră? În al treilea rând, doamna Teles și uh, uh Matia s-au vorbit despre transportul public la cerere. Deci e vorba de soluții de transport public care pot fi comandate atunci când cetățenii au nevoie de ele. Care credeți că sunt principalele obstacole la utilizarea acestor soluții pe scară largă și cum se poate minimiza riscul uh, uh, ieșirii costurilor de sub control când uh, oferiți astfel de servicii. Și în al patrulea rând, în legătură cu exemplul din Portugalia, unii putem ajunge într-un oraș mai mare dacă traversăm o frontieră. Este un exemplu bun și poate Uniunea Europeană poate să contribuie la o soluție. Ce credeți că am putea face noi la nivelul Uniunii Europene pentru a facilita transport, soluții de transport public transfrontalier? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Danielson, doamna Armand. Aveți cuvântul. Merci pour... Euh, Mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă. Principala cea mai, parte, cea mai mare parte a țărilor cele mai dezvoltate și-au uh, uh oamenii de ei au plecat de la țară, pur și simplu au păsă, părăsit satele, iar în cele mai puțin dezvoltate oamenii trebuie să meargă uh, la oraș ca să obțină un venit uh, uh decent Uh, în România, țara pe care, din care vin, peste 40% din populație trăiește la țară. Se spune că e bine, e durabil, într-adevăr, practică o agricultură durabilă, dar uh, acest peste 40% dintre locuitori nu sunt 16,7% cum uh, este cazul regiunii din Suedia. În acești oameni de la țară din România, unii circulă încă cu căruța am dorit să devenim o țară bogată, am dorit să avem o economie cu emisii scăzute, dar am dorit și să păstrăm această ruralitate care face parte din proiectul nostru european, pentru că se spune că e un atu. Cum putem uh, rezolva această ecuație, știind că dacă acum 30 sau 40 de ani în toate aceste sate ajungea trenul, acum nu mai, uh, nu mai merg trenurile spre aceste sate și, uh, și România și uh, dacă Franța are dificultăți uh, pentru ca trenurile să ajungă la țară, dar în România unde se circulă așa de greu pe căile ferate, e și mai greu să ajungă trenul la țară. Deci cum facem să păstrăm această ruralitate în anumite state membre, care există încă între 40 și 50% sau vom urma aceeași cale ca și țările dezvoltate, pur și simplu acești oameni vor fi obligați să-și părăsească satele și să meargă în oraș orașe. Uh, e vorba de o alegere a societății europene. Vom sări etape sau aceste țări vor urma aceeași cale ca și Occidentul? Mulțumesc, doamna Amo. Vom avea ocazia să mai discutăm despre asta. Exporții sperăm că vor aduce elemente de răspuns. Domnul Olivier, aș dori să revin la ceea ce a spus colega mea. Într-adevăr, Trebuie să reducem sau să limităm injustiția pentru cei care trăiesc în zonele puțin populate. Dar uh, observăm că um, se constată problema, dar soluții sunt puține. Nu văd cum um, specialiștii pot găsi soluții la probleme care sunt enorme. Dacă ne uităm care e oferta, ne dăm seama că rămânem la ofertele cunoscute, trenul, uh, uh, autoturismele, mașinile mici uh, partajate sau autobuze mici cărora le putem face să se oprească mm, dacă avem nevoie de ele. Dar toate acestea implică, um, sunt, sunt limitate, toate aceste servicii sunt o ofertă limitată. Deci se pune problema unei alegeri a societății noastre. Vom continua să grupăm totul pe teritorii restrânse, toate activitățile în, în, în centrele urbane? Soluția nu este neapărat una legată de mobilitate, ci mai repede una legată de amenajarea teritoriilor. Avem nevoie de teritorii mai armonioase, trebuie să aducem serviciile aproape de oameni, locurile de muncă, dar și posibilități de divertisment sau culturale, în loc să le cerem să se deplaseze în fiecare zi, să își caute un loc de muncă, să meargă la servici, să facă kilometri ca să meargă la cinema sau la teatru. Deci, vorbim de tehnici și moduri de transport, dar poate am putea vorbi și despre un model de societate până la urmă. Mulțumesc, domnule Olivier, doamna Parne. Mulțumesc și eu pentru aceste exemple foarte interesante și pentru faptul că ne semnalați învergura problemei. Uh, eu uh, fac parte din Comisia pentru Transportul, dar și din Comisia Agri și Comisia pentru Dezvoltare Rurală, unde observăm că aceste uh, subiecte se regăsesc și anume cum se dezvoltă teritoriile rurale, cele mai puțin populate și cum vom permite oamenilor din punct de vedere ecologic și social, să participe la mobilitate. Deci, după mine, uh, încă nu reușim să depășim această posibilitate de a vedea lucrurile sau din punctul de vedere al mobilității și al locului de muncă în orașe și pe de altă parte ne tot gândim cum să transformăm lumea, să transformăm lumea agricolă pentru a avea o agricultură mai uh, care, care să degradeze mai puțin uh, mediul și clima. Deci, astăzi folosim, se folosesc multe produse chimice, industriale, cu puțină mână de lucru. Asta a dorit Uniunea Europeană și acum observăm că suntem obligați să ne angajăm pe altă cale care uh, va trebui să aducă creativitate în agricultură și uh, satele trebuie să devină din nou atrăgătoare și să există posibilitatea de a circula trebuie să încercăm să deschidem aceste subiecte să, um, și în paralel în acest după masă are loc o dezbatere la regii în legătură cu fondul pentru o tranziție justă. Cum vom permite agriculturii și dezvoltarea rurale să trăiască o tranziție justă? Uh, Uh, și iată aici, separat se discută uh, despre transportul. Deci ar fi mai bine să vedem lucrurile în ansamblul lor, în rețele și când vorbesc de, re- de rețele mă gândesc și la tehnologii digitale. Ele ar trebui să fie folosite și de către sau pentru persoanele care nu participă la lumea digitală, de exemplu persoane care să facă apel la cerere la aceste servicii. Mm pentru gruparea populației, pentru aceste mașini, dar, uh, bineînțeles, sunt argumente, dacă îmi fac cumpărăturile, am nevoie de mașină, dar s-a arătat că soluții există. Și trebuie să um, învățăm din exemple pozitive de peste tot pentru a transforma lumea rurală și trebuie să vedem lucrurile împreună cu mobilitatea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă de partine, doamna Cuntura are cuvântul doamnă președinte. Chestiunea accesibilității pentru regiunile puțin populate este una importantă pentru Uniunea Europeană, pentru că zonele de munte, um, satele, zonele insulare se confruntă cu o problemă de demografie, chiar dacă joacă un rol esențial pentru durabilitate pe, pentru durabilitatea culturii, civilizației noastre. Și în centrele urbane, centrele urbane suferă presiuni mari. Acestea pot fi reduse dacă creăm condițiile necesare pentru ca oamenii să se întoarcă la țară. Cu evoluția digitală, lucrurile devin uh, Eh, mai eh, ușor de făcut. Putem să schimbăm perspectiva, pentru că e vorba de bunuri publice care nu trebuie să fie lăsate pe seama pieței. Deci, întreaga societate trebuie să ajute aceste regiuni cele mai izolate din Europa. Și aș dori să pun eh, următoarea întrebare experților. Ce măsuri ar trebui să adopte Uniunea Europeană? Ce programe, ce finanțări sunt necesare? în cadrul acestui pact ecologic? Instrumentele tradiționale sunt suficiente sau ar trebui să ne adaptăm nevoilor acestor regiuni cu instrumente noi? Mulțumesc, doamnă Cuntura. Și are cuvântul acum domnul Vitanov, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi limba bulgară. Și toi, е ducă... Mulțumesc pentru dezbatere. Este încă o dovadă că transporturile au un rol social important. Funcția socială a transporturilor uh, trebuie studiată ca atare. Transporturile nu trebuie să fie văzute doar ca business, uh, ca afacere. Transporturile trebuie să fie în slujba cetățenilor uh, și obiectivul lor nu trebuie să fie obținerea unui profit în comunele mici trebuie să se garanteze dreptul la mobilitate și pentru asta trebuie să existe legături între aceste comune. În calitate de raportor din umbră privind regulamentul respectiv, aș dori ca achizițiile, contractele din cadrul achizițiilor publice să fie protejate pentru ca transporturile publice uh, să includă și linii rentabile și linii nerentabile. Dacă nu, dacă privatizarea vizează toate transporturile publice, liniile nerentabile uh, nu vor mai uh, um, nu, nu vor mai face legătura dintre satele mici uh, și uh, centrele urbane și aceste comune se vor uh, găsi, regăsi fără transporturi în comun. Um, deci nu trebuie să apărăm doar dreptul la profit, ci și dreptul tuturor la mobilitate trebuie să păstrăm caracterul social al serviciilor de transport public și să nu le permitem să nu permitem privatizarea lor. Mulțumesc, domnule o spune președinte. Într-adevăr, Uh, privatizarea transporturilor în comun este un uh, subiect mult dezbătut. Un subiect care a pus probleme în multe zone și orașe din Europa. Următoarea vorbitoare, doamna Cutajar. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Este un subiect important, mai ales pentru familia mea politică, dar cu toții cred că trebuie să fie convinsă că dacă dorim schimbare cu adevărat în politică, nu trebuie să lăsăm nicio regiune sau nicio categorie a Uniunii în urmă. Eu vin din cel mai mic stat membru, Malta, și din o insulă mică, Gozo, deci nu de pe insula principală. Și chiar dacă avem conexiuni destul de bune cu zonele despre care vorbim astăzi, încă um, trăim persoanele, problemele legate de insularitate. un anumit număr de oameni nu doar uh, merg la lucru pe insula principală, care nu e o problemă foarte mare, chiar dacă eu cred că trebuie să oferim oportunități cât mai aproape de cetățeni, Totuși, uh, oamenii sunt afectați pentru că um, unii se mută pe insula principală, chiar dacă există conexiuni destul de bune, um, totuși preferă să se mute. Și um, doresc să vă explic situația, pentru că obligațiile sunt și mai mari când vine vorba de zonele puțin populate, să se ofere astfel de conexiuni. Dacă nu, libertatea de circulație, um, care este fundamentală în Uniunea Europeană, nu s-ar mai aplica în cazul acestor comunități. De aceea, eu cred că trebuie să păstrăm această idee, chiar dacă nu e ușor pentru că actorii privați nu doresc să, să investească în aceste zone îndepărtate. Eu cred că autoritățile publice au responsabilitatea să le ajute să oferă asistență acestor oameni, să le permită să meargă în străinătate sau în alte părți ale acelui stat membru pentru a beneficia de mai multe oportunități Um, din punct de vedere social, cultural și dacă există conexiuni bune, ar ajunge și mai multe investiții în zonele respective. Vă mulțumesc și vom continua să facem eforturi pentru a ajuta toate regiunile noastre, indiferent dacă sunt mari sau mici. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, doamnă Cutușă, și în încheiere o mică întrebare din partea mea. Ați prezentat diverse aspecte și ați subliniat disparitățile din aceste teritorii numite lumea rurală. Lumea rurală înseamnă alegeri sau se datorează, situația lumii rurale astăzi se datorează unor alegeri de ordin politic și aici vedem că um, globalizarea sau guvernanța acesteia implică o alegere decisivă. De ce spun acest lucru? Atunci când se alege să se investească doar în trenul de mare viteză. E minunat, merge repede, dar distruge, teritori- distruge teritorii și exclude teritorii. Pentru că liniile mici care ajungeau în uh, teritoriile mai puțin importante nu vor mai exista mâine. Și, deci, avem nevoie de soluții pentru viitor. Eu cred că soluțiile există. Peste tot în Europa există bune practici. De exemplu, nimeni nu a menționat uh, și este o chestiune filozofică, cred eu, despre gratuitatea transporturilor publice. Ați amintit uh, în prezentările dumneavoastră prețurile în funcție de uh, vârstă și așa mai departe dar eu în Franța am văzut că există experimente și una dintre, un, unul dintre cele mai mari proiecte este la Dunkerque. Cu 200 de mii de locuitori, uh, transportul în comun a fost, uh, e, e gratis. Uh, și persoanele cele, cu veniturile cele mai mici au grijă de transportul în comun ca bun comun. Deci există instrumente noi. Apoi, atenție! În acest, noi suntem Comisia pentru Transporturi. Nu suntem Comisia Agri sau Comisia care apără lumea rurală. Și va trebui să găsim instrumente care, uh, fac, care oferă mobilitate în lumea rurală. Există fracturi, fracturi între generații, mobilitatea persoanelor mai în vârstă nu e aceeași cu cea a tinerilor cu iPhone Uh, deci există o fractură teritorială, cu siguranță, pentru că nu toată lumea poate beneficia de serviciile de internet. Sau, în alte teritorii, lumea rurală poate să funcționeze bine, să aibă un nivel uh, economic ridicat, dar există și alte regiuni rurale unde nu există dezvoltare economică și întrebarea este cum să reintroducem economie în zonele rurale și nu doar în orașe. Iată, aceasta va fi provocarea secolului 21. Vă dau idei pentru comisia noastră, dar și pentru invitații noștri și vă dau cuvântul dumneavoastră din nou, doamne Teles, pentru a reacționa la cele spuse de deputați. Vă dau cel puțin 5 minute. Merci, merci. Mulțumesc. Au fost foarte multe întrebări adresate nouă și cred că unele țineau uh, foarte direct de cazul portughez, de situația din Portugalia, în special întrebarea domnului Danielson. Cred că un lucru e cât se poate de limpede în urma acestor contribuții, intervenții. Transporturile trebuie văzute și din perspectivă socială. Dreptul la mobilitate este un drept absolut. Dacă nu avem posibilități de transport, multe alte drepturi nu pot fi exercitate. Lucruri cum ar fi sănătatea, cultura și așa mai departe. În cazul Portugaliei, singurul despre care mă pot pronunța aici, pentru că e singurul pe care îl cunosc foarte bine, avem un teritoriu foarte bun, uh, foarte mare, unde densitatea populației e mică și sunt probleme mari legate de mobilitatea populației. Să-i spunem mobilitate, ca să nu ne concentrăm doar pe autobuzele mari și uh, sistemul public de transport. Dar ca să răspund la întrebarea ce mi-a fost adresată și uh, pentru a spune care sunt obstacolele cele mai mari, aș spune că e clar că avem linii profitabile și altele care nu sunt profitabile. E, deci o problemă economică, în primul rând. E o problemă cu care se confruntă și Portugalia și alte țări. Ce s-a întâmplat la noi e că statul s-a retras așa încât să poată interveni sectorul privat. Dar nu s-a întâmplat acest lucru pentru că nu au fost stimulente economice. Nici o afacere nu poate fi uh, susținută într-o regiune cu uh, puțini oameni tiparele de mobilitate nu sunt aceleași nici pe segmente de vârstă diferite. Așadar, guvernul și sectorul public nu se pot retrage, de fapt majoritatea uh, teritoriilor cu densitate mică sunt regiuni unde uh, statul trebuie să intervină și să susțină sistemul de transport și avem nevoie de bugete și mijloace pentru multe lucruri, dar inclusiv pentru transport. Bineînțeles că să acorzi fonduri nu va fi suficient. Uniunea trebuie să impună uh, niște cerințe mai clare ci uh, creăm acum piste de biciclete în regiuni unde oamenii nu merg cu bicicleta. În sud, în Alentejo, în zonele uh, de interior, unde oamenii sunt în principal bătrâni, nu sunt oameni care merg cu bicicleta. Dacă avem tineri, ei s-ar putea să folosească bicicletele și să schimbe modelul de mobilitate, dar nu avem acești tineri în acele regiuni. Deci cheltuim bani pentru a cheltui structuri care nu vor fi folosite. Iarăși, vrem să extindem rețelele de transport public, dar nu avem fonduri pentru a cumpăra autobuze, chiar și unele mai mici. Așadar, ce mi-aș dori eu este ca Comisia să analizeze toată finanțarea și uh, toate fondurile puse la dispoziție Portugaliei pentru transport, pentru că acestea uh, s-au direcționat uh, în special către inovare, uh, către aplicații și rețele integrate și, cum spunea și colegul din Belgia, uh, e vorba de o populație care nu prea are telefoane inteligente, nu are deci acces la aceste structuri. Trebuie să se facă studii corespunzătoare, să va, se vadă care linii de autobuz ar fi fiabile, uh, fie ele private sau de stat, și ce ar trebui să acopere. Și ar trebui făcută o planificare atentă. Apoi mai trebuie făcut un lucru Poate că există linii funcționale, poate că oamenii pot merge cu autobuzul, coboară la autobuz, din autobuz, dar de acolo până la casa lor nu au un drum de acces rezonabil. Sunt orășele, sate, unde trotuarele, drumurile sunt pline de gropi sau obstacole, nu poți să mergi, nu poți să împingi un cărucior, nu poți să mergi dacă ai nevoie și de un baston, de o cârjă. Deci Ideea principală ar fi că e nevoie de planificare. Bineînțeles că nu putem deconecta uh, planificarea teritorială sau urbană de cea de transport. De aceea trebuie să ne concentrăm uh, pe faptul că toate fondurile europene, în special în Portugalia, trebuie susținute de un studiu, de un plan care să țină seama de toți factorii. Traiectoria de la muncă la oficiul poștal ca să depui o scrisoare, s-ar putea să includă și o călătorie cu autobuzul, dar atunci trebuie să existe o stație corespunzătoare de autobuz cu un mic adăpost. La noi, dacă nu pui și o bancă sau ceva care să asigure puțină umbră în stația de autobuz, cum o să fie această opțiune atrăgătoare? Cum o să fie încurajați oamenii să-și lase autovehiculele personale acasă, mai ales pe cei bătrâni? Deci e vorba de o strategie. Înainte de a cheltui bani, ar trebui să ne gândim bine, să ne stabilim clar obiectivele, să știm exact ce dorim să realizăm și apoi să planificăm în funcție de obiective. Apoi să ținem seama și de modelele sociale. Cred că în regiunile rurale din interiorul țării poate că vom avea regiuni uh, de succes. Nu vor fi neapărat ca la uh, Lisabona, unde totul s-a dezvoltat foarte rapid. Însă aceste zone din interior, din interiorul Portugaliei, au trecut prin multe schimbări. Vedem multe uh, ferme biologice, mulți agricultori tineri care investesc și mult turism, ceea ce atrage, bineînțeles, atenția celor din Europa și din lume în general. Uh, turiștii nu mai merg doar la Algarve pentru uh, plaje, ci merg și către interiorul țării, de ce? Pentru că acolo sunt altfel de oameni, cu altfel de identitate, alt stil de viață, altă cultură. Ei își trăiesc viața altfel și asta vor să vadă acum turiștii, ori mobilitatea chiar poate mm, să ne ajute să valorificăm aceste diferențe. Dacă avem un sistem de transport mai flexibil, la scară mai mică, în loc de acele autobuze mari care emit foarte mult uh, dioxid de carbon în atmosferă, dacă am putea să avem autobuze mai ecologice, vehicule mai ecologice, cu un orar uh, respectat cum trebuie, atunci aceasta ar putea fi soluția. Am putea atunci ca să asigurăm acestor zone cu densitatea populației mică o, mult mai, o imagine mult mai bună. Am putea crea simetrii mai bune. Și am putea să ne asigurăm că atenuăm aceste discrepanțe majore pe care le-am tot văzut în toate prezentările. Eu cred ferm în acest lucru. Un teritoriu care nu dispune de soluții de mobilitate va fi exclus, va deveni mai sărac și în aceste domenii unde sunt toți cei uh, mai în vârstă, cu dizabilități, cu probleme economice, tocmai aici trebuie să facem eforturi pentru aceste zone. Și, de fapt, soluția e unică, să planificăm politicile urbane cu atenție și înainte să cheltuim fonduri comunitare, să ne gândim foarte bine și mă bizui pe Uniunea Europeană să direcționeze mai bine investițiile noastre în mobilitate, în soluțiile de mobilitate. Mulțumesc, doamna Teles. Domnule uh, Landa, vă rog, 5 minute. Mulțumesc. Voi profita de ocazie pentru a vorbi în suedeză. Mai întâi de toate, aș vrea să susțin tot ce s-a spus. Bineînțeles că trebuie să vedem sistemul de mobilitate în ansamblu și trebuie să ne gândim la toate elementele componente, la biciclete, la mersul pe jos, la autobuzele mari sau uh, la transportul public la cerere, despre care vorbeam mai devreme. Trebuie să ne asigurăm că avem un sistem uh, în ansamblul său sănătos S-a vorbit mult de concentrarea urbană foarte mare în orașe, pentru că acolo sunt oportunități de cultură, locuri de muncă, tot felul de activități. Se constată aceasta și uh, la noi și în toată Europa. Trebuie deci să vedem cum putem rezolva aceste probleme în mod digital, cum putem oferi acces la tot ce există în orașe, fără a fi nevoie neapărat de o călătorie fizică în oraș. Deci, uh, ne gândim și la accesibilitate prin maturitate digitală, prin posibilitatea de a folosi tehnologiile disponibile. Mi se pare că e un lucru important. Mai multe persoane ne-au întrebat ce fel de sprijin credem noi că e nevoie din partea Uniunii Europene pentru a implementa soluțiile. Primul lucru care îmi vine în minte este sprijinul pentru diferite proiecte pilot ca să putem testa modalități noi uh, de a oferi mobilitate în condiții decente cetățenilor noștri în Vermland, dar și peste tot în Uniune. E nevoie de libertate de a testa, de a încerca lucruri când nu știm sigur care vor fi rezultatele, să avem proiecte pilot. Din păcate, genul acesta de finanțare e foarte limitat astăzi. Și ajung și la alte um, provocări ale acestor soluții mai flexibile o chestiune esențială este cea a încrederii uh, cetățenilor că sistemul chiar va funcționa și o bună înțelegere a felului în care chiar va funcționa. Așa că trebuie investit și în educație, și bineînțeles, e foarte ușor să spui întotdeauna că poți folosi aplicații, soluții digitale, dar ele nu funcționează, nu sunt bune pentru toată lumea, așa că trebuie să ne asigurăm că există și alternative pentru acei oameni care nu au acces la aceste instrumente tehnice. Doamna președinte a întrebat cum am putea Uh, introduce un uh, transport public gratuit. E o alegere politică și ar fi câteva probleme de semnalat atunci. Mai întâi, una de ordin foarte practic. Una din marile provocări cu care ne confruntăm e cum să finanțăm sistemul de transport public care deja există. Veniturile din bilete în Vermland, care e o regiune relativ mică, sunt cam de 200 de milioane de coroane suedeze pe an, cam 20 de milioane de euro la nivel național. Vorbim de 40 de miliarde de coroane suedeze pe an. Ceea ce înseamnă că am avea nevoie de o voință politică foarte clară, de o prioritate politică uh, pentru asumarea acestor costuri. Mai există și o altă considerațiune practică. Adesea, genul acesta de măsuri ar atrage persoane care, în, în alte condiții, ar merge pe jos sau cu bicicleta. Și atunci rămân mai puține locuri pentru cei care conduceau mașina personală. Deci trebuie să ne gândim și la astfel de lucruri. E o perspectivă interesantă de lucru. Trebuie oricum să ne asigurăm că avem un transport public bun, care chiar e o alternativă prin ceea ce oferă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Landa. Domnule Șterba, vă rog, 5 minute aveți. Mulțumesc, doamna președinte. Mi-am notat uh, uh, două întrebări și câteva tipologii de probleme în legătură, de exemplu, cu finanțarea. Aș spune că pentru sistemul de transport din Boemia Centrală, problema finanțării poate fi rezolvată destul de ușor cu uh, emiterea electronică de bilete. Există și un sistem de rambursare a biletelor. Um, facem progrese și în materie de digitalizare, dar există și companii noi, cum ar fi uh, mașini cu baterii electrice sau pe bază de hidrogen, care uh, investesc uh, în uh, soluții noi. Important e să aibă destui călători pentru ele, ca să nu înregistreze pierderi. Deci, e destul de greu să găsim resursele financiare pentru uh, renoirea periodică a parcului, mai ales dacă Vrem să facem ca transportul uh, să fie mai uh, transportul public să fie mai atrăgător. Iar noile sisteme de propulsie, acestea ar trebui să contribuie și la ecologizarea transportului atunci când um, nu avem uh, căi ferate suficiente. O altă chestiune, folosirea tramvaielor sau unor uh, vehicule asemănătoare cu uh, tramvaiele, cele care au un uh, pantograf pentru captarea electricității. Aici trebuie să se ajungă la un acord între autoritățile publică, publice și căile ferate și uh, autoritățile locale din regiuni și comune. Așa cum spuneam și în prezentare, aici lipsește un concept central, să știm clar ce vrem, un concept unitar din care se decurgă planificarea unitară și ea. Acum avem 13 regiuni plus capitala Praga și fiecare regiune are un plan de transport propriu. În Praga și în jur uh, există un sistem de uh, tarifare diferit. Fiecare companie tarifează uh, bazându-se pe considerațiuni comerciale. Și să nu uităm, Republica Cehă până la urmă nu e țară foarte mare și uh, poate fi nevoie de 10 bilete diferite pentru, anum- pentru un segment de drum, ceea ce descurajează. Trebuie deci să vedem ce fel de, trebuie să și dinainte ce fel de bilete îți trebuie, care sunt condițiile de acces, uh, de, de transport uh, mai departe dintr-un anumit punct. Deci se poate uh, face, se poate asigura mobilitatea în cadrul unităților teritoriale, dar e mai greu între ele. Apoi, trebuie să existe și uh, stații. Nimeni nu vrea să financeze acele segmente care se suprapun pe granițele din, dintre diferitele regiuni, pentru că fiecare vrea să financeze numai câte o bucățică. Deci, statul impune să existe transport între anumite regiuni, dar până acum uh, tarificarea nu este unitară și deci aceasta este o problemă pentru călători. În ceea ce privește mm, populația și diferitele uh, regiuni. V-am spus, în unele regiuni, uh, adică din unele regiuni au plecat locuitorii și s-au concentrat în Praga și în jurul ei, în această concentrație urbană. Uh, dar uh, acum, practic, uh, ne confruntăm cu o situație în care în fiecare zi sunt uh, aglomerații continue, nu mai există diferență între dimineață, după amiază, seară, tot timpul șoselele sunt foarte aglomerate, sunt practic ambuteiaje constante. Apoi, mai sunt uh, și acele mm, coridoare multimodale finanțate de Uniunea Europeană, însă de cetățenii care sunt în apropierea acestor coridoare uh, beneficiază de acces foarte bun la centrele regionale, la, ce, la capitală, însă acele uh, regiuni care sunt mai îndepărtate de aceste coridoare sunt practic izolate, rupte de lume. Uh, și depind de transportul cu autobuzul în cazul cel mai fericit sau de propria mașină personală. Pentru că lipsește această infrastructură. În plus și mașinile sunt destul de vechi. între rețelele transeuropene, Uniunea ar trebui să, pe lângă ele, ar trebui să se ocupe și de conexiunile regionale, de infrastructura regională o prioritate ar trebui să fie o rețea radială, cu capacitate radială a um, segmentelor feroviare. Trebuie ierarhizat, uh, prioritizată infrastructura de transport și local, dar și interregional. Toate lucrurile trebuie legate între ele. Și acum un subiect Uh, de discuție în, uh, în Cehia este construirea de autostrăzi. Discutăm Franța, uh, Italia, cu experți din Regatul Unit, pentru că vrem ca aceste autostrăzi de mare viteză să lege nu doar ce, orașele mari, ci și uh, centre mai mici din celelalte regiuni, astfel încât acestea să ajungă mai aproape de aceste metropole. Uh, astfel încât uh, cetățenii să nu mai plece din regiunile lor, pentru că foarte mulți uh, pleacă din regiunile lor natale către Praga, pentru că sunt atrași acolo de posibilitatea de a găsi locuri de muncă. Și domnul Cristian, să sfârșit, pentru 5 minute de asemenea. Mulțumesc foarte mult! Uh, nu există un panaceu, cum am spus și înainte, Problema e complexă și trebuie să lucrăm împreună pe mai multe uh, sectoare de politici. Poate că e mai degrabă un concept științific, dar uh, dezvoltarea orientată pe tranzit. Măcar aici există premisa unui concept care ar putea funcționa, pentru că include un proces automatizat de decentralizare. Dacă ne dezvoltăm având în vedere tranzitul, atunci uh, dezvolți practic locuințele pe axe deja preexistente, serviciile și toate funcțiile uh, se construiesc automat în aceleași zone, pe aceleași axe. Însă uh, nu putem face acest lucru firește pentru fiecare sătuc. Un al doilea aspect Acolo unde s-a petrecut o astfel de uh, uh dezvoltare orientată pe tranzit, a avut loc și un fenomen de gentrificare. Un grup țintă, uh, precum cel prezentat de mine, ar avea de câștigat de aici. Uh, s-a <laughs> vorbit despre biciclete și dezvoltare. De ce să nu încercăm să dezvoltăm servicii și locuințe de-a lungul acestor piste ciclabile? Poate că în anumite regiuni, în anumite sate, acest lucru ar putea funcționa. Sau în alte zone cu densitate scăzută. Uh, uh, apreciez foarte mult conceptele simple, <laughs> iar transportul public gratuit este cât se poate de simplu și apreciez, dar uh, trebuie să evităm supraconsumul, pentru că nu de asta ne avem nevoie acum, e nevoie de un consum chipzuit. Dar, ca măsură temporară, pentru cei care au nevoie de așa ceva, de ce nu? Transport public gratuit. Ca să răspund domnului Danielson, avem nevoie de soluții sau avem nevoie de finanțare? Eu cred că există suficiente soluții flexibile. Piața se dezvoltă mai repede decât putem gândi noi. Dacă ne uităm la Bruxelles acum, vedem o poveste complet diferită față de acum 2 ani. Avem uh, uh, biciclete electrice și alte vehicule electrice. Piața uh, pur și simplu nu e înainte. Soluțiile, deci, există altfel spus, dar UE poate juca un rol major în a reglementa accesibilitatea și prețul uh, corect aceste soluții emergente, soluții noi, accelerează adesea problemele. Dacă ne uităm ce se întâmplă noaptea în Bruxelles, cine folosește scuterele electronice? Uh, cu siguranță uh, nu sunt uh, cei săraci. Competiția e foarte acerbă pentru a încărca vehiculele electrice. Iată unde putem regula, reglementa piața. Eu pledez într-una uh, uh pentru biciclete și special pentru bicicletele electrice, pentru că cu o bicicletă electrică cu ușurință poți străbate 25 de kilometri, e o piață emergentă aceasta bicicletele electrice. Uh, în propria mea școală învățăm mii și mii de oameni cum să se dea pe bicicletă. Iar bicicletele electrice sunt soluția pentru uh, unii oameni. Apoi, proiectele de circularitate, așa cum facem și noi. Vorbim de o bancă care are o ofertă de leasing pentru companii, uh, pentru a oferi biciclete uh, angajaților lor. După câțiva ani, aceste biciclete revin în compania noastră și le putem uh, oferi la un preț foarte scăzut, ele fiind uzate. Eh, iată, proiecte de circularitate care pot funcționa. Sigur că finanțarea întotdeauna e o problemă. Ehm, cercând eh, să găsești acei câțiva euro ca să pornești eh, la drum. Dar antreprenorii sociali și piața pot să joace propriul rol. Ei ne pot arăta unde e nevoie de finanțare mai precis și atunci puteți lua niște decizii informate. Aș vrea să mai subliniez o dată puterea planurilor de dezvoltare urbană uh, durabilă. E o abordare participatorie și poate că aceasta uh, nu capătă atenția cuvenită. Sunt grupuri țintă uh, greu de discernat și greu de adus în astfel de proiecte participative. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc pentru toate intervențiile. Atunci când vorbim de transport gratuit, nu e uh, gratuit 100%, ci utilizarea transportului. <laughs> Pentru că în spatele transportului gratuit e întotdeauna cineva care plătește. Uh, tot cetățenii, până la urmă, dar prin intermediul impozitelor oh, doamna Deli uh, vrea transport gratuit, uh, e bine, atenție, uh, ce spun e că folosirea transportului gratuit, nu că ar fi transportul gratuit. În orice caz, cred că merită să vă aplaudăm. Mulțumesc pentru expertiza pe care ne-ați prezentat-o azi aici și să nu uităm că suntem în fața unei uriașe provocări. Dar dacă lucrurile se mișcă, cum ați spus-o, chiar uh, uh, dumneavoastră, uh, mobilitatea în zonele rurale e pentru că fiecare dintre noi dispune de niște instrumente, de niște mijloace. Dar fiecare trebuie să-și asume propria responsabilitatea. Și cum s-a mai spus, nu există rețetă magică, dar există instrumente magice. Însă mai trebuie ca acestea să fie și accesibile tuturor. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții, aplauze. Iar acum vom trece la o altă secvență a ședinței noastre. Vă uh, doresc toate cele bune. Um, pentru colegi Precizez că slide-urile, prezentările PowerPoint vor fi disponibile. Dragi colegi, am să închei aici uh, ședința pentru că la orele 17 ne revedem pentru uh, reuniunea coordonatorilor. Domnule Danielson, sunteți de acord? Păreți foarte entuziast. Așa procedăm. Încheie ședința aici și ne revedem în aceeași sală la orele 17.